are pentru o informare pe eh, subiectul Natura 2000 și politicile comune de pescuit pentru a avea de o prezentare generală a modului în care statele membre respectă și aplică programul Natura 2000 în, eh, pentru zonele maritime pentru a sugera probleme specifice pe viitor eh, în reforma politicilor comune de pescuit. Nota aceasta a fost întocmită și distribuită membrilor până acum doar în limba engleză e, ea identifică probleme cheie în uh, raportul dintre zonele Natura 2000 și zonele de pescuit și descrie procesul Natura 2000 și implementarea sa, precum și soluțiile pentru rezolvarea problemelor de gestionare. Astăzi avem plăcerea de a ura bun venit autorului studiului, domnului Haino Foc, din Institutul de Pescuit pentru Pescuit Marin din Hamburg. The findings of his paper and care ne va face o prezentare a documentului domniei sale. So without further ado, can I... Și apoi va fi disponibil pentru uh, o discuție ulterioară. Vă urăm bun venit și uh, aveți cuvântul. Da, avem și o prezentare pe ecran, dar din păcate nu funcționează. Crane your necks and please use... Deci ecranul central nu funcționează, așa că va trebui să, cu riscul unui torticoli, să uh, priviți ecranele din spatele sălii. yes, thank you very much, Mr. Chairman, ladies and gentlemen. Mulțumesc, doamne. Uh, Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Mulțumesc pentru că mi-a oferit ocazia de a prezenta o punct de vedere al unui biolog pe o temă atât de vitală, Natura 2000 și uh, politicile comune de pescuit. Uh, astăzi mă voi concentra asupra necesităților specifice în procesul de gestionare a Natura 2000 cu referire la probleme legate de uh, politicile comune de pescuit, uh, prescurtat CCP, și mă voi uh, concentra pe uh, anumiți factori specifici, pentru că cele două subiecte menționate au legătură între ele și uh, mă voi referi și la probleme politice, important de înțeles. Și apoi uh, voi prezenta patru probleme cheie centrale care poate ar putea fi rezolvate în cadrul PCP uh, pe viitor. Așadar, să începem ce e de spus în legătură cu politicile comune de pescuit. E vorba de una din competențele centrale ale Uniunii Europene. Uh, se ocupă de ea în principal Comisia și acum, de asemenea, Consiliul și Parlamentul. Obiectivul său, uh, obiectivul principal al reformei politicilor comune de pescuit este exploatarea tuturor resurselor naturale într-un mod durabil, din punct de vedere economic, de protecția mediului și social, de asemenea. Eh, în ce privește habitatele Natura 2000, avem un regulament din 1992 care subliniază scopul programului, scop care este de a mm, stopa pietra biodiversității și a uh, conservarea habitatelor naturale și a florei și a faunei. Și în, în acest cadru, Natura 2000 este o rețea de uh, zone protejate, în acest caz ne referim la zone maritime, și de asemenea este un instrument al directivei hab, pentru habitate care permite atingerea scopurilor acesteia. Asta pentru a conserva speciile uh, aflate în anexele directivei pentru habitate. Mă voi referi ulterior la această problemă. după reforma din 2003 a politicilor cu de pescuit. O a doua reformă a fost uh, inițiată recent și discuțiile privind reforma au început încă din 2009. This, uh, uh, future... Scopul acestei viitoare reforme a uh, PCP poate fi prezentat în 10 elemente separate, unul, un regim diferențiat de gestionare, care înseamnă că se dorește o gestionare diferențiată pe regiuni pentru, pescuit, pentru a identifica nevoile pescuitului de coastă și pescuitului în larg și așa mai departe. A regionalized management și o uh, consolidare a metodelor de uh, gestionare pentru zonele maritime europene. O a doua, un al doilea element al uh, viitor, viitoarei politici comune de pescuit ar fi așa numitul conceptul MSY. Is to ensure a long term... Uh, o, o capturi, maximum de capturi durabile sau maximum de randament durabil pentru a asigura viitorul pescuitelor noastre și pentru reducerea efortului de pescuit uh, un alt element este dezvoltarea uh, pescuitului de coastă și consolidarea acestuia pentru a susține pescuitul artizanal și prin aceasta a consolida baza economică pentru uh, pescuit și scopul viitoarei politici comune de pescuit e parte din politica integrată maritimă UE și trebuie să furnizeze instrumentele necesare pentru a susține o abordare bazată pe conservarea ecosistemelor. E unul din elementele cheie aici, și anume PCP trebuie să furnizeze instrumente pentru a susține abordarea bazată pe conservarea ecosistemelor. Directiva pentru habitate, după cum am mai spus, a fost emisă în, în 1992 și uh, între timp, sigur, au uh, avut loc alte evoluții. Politicile comune de pescuit au început în 1984, au o întreagă istorie de modificări, de adaptări și în anul 2002 prima reformă a introdus conceptul uh, abordării uh, ecologice a gestionării pescuitului pentru o exploatare durabilă a resurselor naturale. Apoi, în 1992, Directiva pentru Habitate a fost emisă. În primii ani, în ce privește ecosistemele maritime, din larg, nu s-au produs modificări importante, doar după anul 2005 s-a întâmplat acest lucru, atunci când s-a hotărât ca directiva habitatelor să se aplice și la zona de dincolo de 12 mile maritime de la țărm, cu accentul foarte clar de protecția acestor zone. Apoi, în 2007, politica maritimă integrată a fost lansată cu scopul de a integra toate politicile din domeniul maritim pentru o mai bună coordonare a activităților din această zonă Develop a sustainable... pentru a dezvolta un uh, mediu înconjurător durabil. Și tot în acest cadru uh, s-a lăsat și directiva cadru pentru uh, o strategie maritimă cu o abordare mai ecologică, pentru a ține cont de toată această dimensiune de mediu pentru toate ecosistemele pelagice maritime. Asta la nivelul Uniunii Europene. Într-o evoluție cumva paralelă, în convenții regionale Uh, au dezvoltat cadre similare, de exemplu în OSPAR, Comisia Oslo în 2003 a apărut conceptul unui, unei rețele de zone maritime protejate similare cu conceptul Natura 2000 uh, uh, din directiva privind habitatele și în 2010, deci chiar în acest an, a avut loc o întâlnire a miniștrilor uh, țărilor membre OSPAR și uh, s-a lansat un plan pentru a integra toate politicile uh, europene din domeniul maritim într-un cadru unitar pentru a integra uh, Natura 2000 în domeniul maritim și uh, toate problemele legate de pescuit pe o singură agendă. Deci acesta a fost calendarul diverselor politici de până acum. Dacă vedem acum uh, ce se întâmplă cu competențele, avem aici o schemă foarte complicată. În partea stângă vedeți că uh, politicile comune de pescuit sunt de competență, sunt de competența centrală a Uniunii Europene, care se ocupă de toate problemele legate de pescuit uh, dintr-o zonă de peste 12 mile maritime de la țărm și ap, zonele apelor uh, teritoriale? Asta în măsura în care statele membre au avut acces la, uh, au avut acces la aceste zone? Așadar, trebuie ținut cont și de acordurile internaționale în acest domeniu. Pe de altă parte, avem uh, deplina competența statelor membre într-o zonă economică exclusivă, deci au competența statelor membre de a reglementa Uh, tot ce privește extracțiile din subsol. Dar, uh, lucru foarte important aici, conservarea naturii este luată în considerare. With regard to the marine Acum, în ce privește uh, directiva cadru pentru strategia maritimă și natura 2000, statele membre au dreptul și competența de a întocmi planuri de gestionare Dar în ce privește pescuitul, aceste planuri de gestionare trebuie uh, aprobate la nivelul Uniunii Europene și trebuie să devină parte din politicile comune de pescuit. Dar uh, planurile de gestionare cu privire la alți utilizatori pot fi emise de statele membre ele însele. All this is now part of the Toate acestea fac parte acum din uh, cadrul integrat pentru politici maritime. Deci este vorba de un context european, după cum am mai spus. Și în afara acestui context european avem convențiile regionale maritime, cum ar fi OSPAR și HELCOM pentru Marea Baltică. Și statele membre își transferă anumite competențe, de exemplu, către OSPAR, cum ar fi definirea unor obiective Uh, de mediu și așa mai departe. După cum am mai spus, OSPAR, OSPAR încearcă să integreze strategia maritimă și Natura 2000 și toate problemele legate de acestea într-un cadru unitar. În anul 2005, Comisia a stabilit un nou termen pentru ca statele membre să întocmească liste Uh, de situri uh, maritime Natura 2000 pentru a le face cunoscute Comisiei Europene. And this has to be done, uh, had to be done within a, a time frame of three. Asta trebuie trebuie făcut într-un termen de uh, trei ani. Și apoi, uh, sigur, aceste liste sunt uh, supuse atenției Comisiei Europene. Comisia le aprobă aceste propuneri sau nu și după aprobarea lor uh, există un alt termen de șase ani la dispoziția statelor membre pentru a începe pregătirea măsurilor de gestionare a acestor situri și pentru a pregăti aceste planuri în domeniul pescuitului și să le prezinte din nou Comisiei. În anul 2008, Comisia a emis un set de linii directoare, prima dată în 2007, pentru zonele protejate maritime, pentru a le a enunța pe o listă și apoi a fost emis, a făcut publicitate un document în, cu o listă pentru ca statele membre să poate pregăti respectivele planuri de gestionare și există aici de fapt, Până la această dată, niciun stat membru, din nefericire, nu a prezentat planuri de gestionare pe deplin articulate uh, și Comisia este în așteptarea acestor planuri. După pe această listă de elemente care trebuie realizate înainte de propunerea planurilor către comisie, există patru elemente importante în legătură cu metodologiile avute la dispoziție, modul în care se definesc amenințările la adresa habitatelor, modul în care se poate face diferența între diferite moduri de pescuit, modul în care se poate include, se pot include toți actorii implicați în întregul proces de dezvoltare și elaborare a planurilor de management, cum să coordoneze probleme legate de uh, protecția naturii cu statele membre atunci când este vorba despre habitate transfrontaliere și modul de a rezolva uh, efectele deplasării. Deci dacă pescuitul este exclus dintr-o anumită zonă, trebuie să se mute într-o altă zonă care este pe deplin accesibilă. Ceea ce cauzează efecte care sunt numite defecte de deplasare și se concentrează toate eforturile, trebuie să se concentrează to- toate eforturile în zonele în care acest lucru încă nu s-a întâmplat. Deci cu aceste patru elemente pe care le-am enunțat, într-un mod mai general, analizându-le, am formulat, am putut formula patru uh, elemente uh, cheie în relația între politicile comune de pescuit și Natura 2000. Primul element uh, cheie este o descriere standardizată a impactului, astfel încât să se pot rezolva toate problemele. Al doilea element, cum rezolvăm problema proprietăților speciale? E vorba de acest efect de deplasare și cum putem să facem proceduri de uh, lor de decizie standardizate pentru a include toți actorii implicați și a le face proceduri de rutină. Și odată la șase ani Sigur, trebuie revizuit uh, gestionarea după, uh, cum spuneam, o perioadă de șase ani și apoi cum să fie rezolvate problemele transfrontaliere. Voi, putea, voi prezenta exemple. După cum spuneam, e un proces în plină desfășurare și nu am la dispoziție uh, planuri finalizate pentru a le putea analiza, din păcate. În ce privește descrierea standardizată cantitativă a impactului, avem nevoie uh, de o uh, uh, abordare bazată pe acquis pentru a putea analiza această descriere a impactului la uh, gestionarea efortului aplicată în gestionarea efortului de pescuit și programele controlate emise în fiecare an și trebuie să reușim să ținem cont de dezvoltările tehnologiei în acest domeniu, de tehnologiile electronice, trebuie să putem, de exemplu, dacă reducem impactul unui echipament, probabil că pescarii vor trece la folosirea altui echipament cu impactul său specific asupra altor ecosisteme, altor componente ale ecosistemelor maritime. Ne putem gândi la înlocuirea unui echipament uh, dinamic cu unul static, amândouă având impact diferit asupra unor uh, anumite componente ale ecosistemului. Dar o astfel de abordare ar putea să ne permită analiza de impact. O soluție, după cum uh, s-a aplicat deja, care a fost deja aplicată Germania, ar fi aplicarea unui model de risc regional, de a avea o analiză de risc și astfel să dispunem de o idee cantitativă a celor întâmplate. Îmi pare rău, uh, mă scuzați că imaginea asta este atât de mică, nu știu dacă o veți putea descifra, dar avem patru scenarii. Pe acele coloane avem diverse comunități cu diverse uh, componente uh, ale unor ecosisteme și putem vedea care anume componente uh, se comportă bine și putem avea o limită de referință indicată de linia punctată și acum putem să începem să examinăm Uh, să dezvoltăm uh, diverse scopuri pentru diverse politici ca parte a unei, a unei abordări uh, mai integrate în domeniul politicilor maritime. Deci, de exemplu, putem analiza scopurile Natura 2000 și putem să încercăm să reducem efortul de pescuit pentru anumite flote și le putem combina. Aici sunt combinate două scenarii și lucrurile arată promițător deja. Iată că multe liniuțe se află deja, multe columne se află deasupra acestei uh, uh, limite de referință. Putem vedea apoi necesitățile politicilor comune de pescuit. Effort, we can have a... În uh, ce privește reducerea efortului, putem vedea aspecte legate de regionalizare, uh, care fac și ele parte a conceptului uh, viitor, viitoarelor politici comune de pescuit, lucru care înseamnă că toate aceste uh, cifre sunt calculate pe unități biogeografice pentru a avea, pentru a dispune și de aspectul regional, aspectul de populație, știm cât, uh, ce procent din populație e afectat. În ce privește domeniul de distribuție, în totalitatea acestea, avem răspunsuri specifice pentru Natura 2000, putem vedea ce se indică cu uh, săgeata verde, uh, sunt ecosisteme de stânci, care sunt uh, habitats to... care sunt parte ale unor habitaturi submarine care trebuie uh, protejate și conservate și să vedem dacă s-a uh, ajuns la uh, statutul uh, favorabil de conservare sau nu și putem vedea de asemenea unde sunt afectate elemente legate de biosistem și în ce mod, ecosistem și în ce mod. Uh, CFP. În ceea ce privește integrarea bilaterală în politicile maritime, Natura 2000, propunerile în Natura 2000 trebuie incluse în politicile comune de pescuit și trebuie să vedem apoi cum se aplică PCP la toate celelalte domenii și cum se integrează diferitele obiective. Al doilea punct principal se referă la proprietățile spațiale. E un element implicit în analiza de amenințări și riscuri. Știm care este distribuția activităților de pescuit, distribuția uh, biotei E o procedură care se folosește în mod obișnuit pentru identificarea de amenințări și riscuri și este important pentru a înțelege cum uh, se pot organiza activități de pescuit durabile să uh, ne dăm seama că în anumite zone durabilitatea va dispărea la un moment dat. Trebuie incluse toate acestea în uh, amenajarea teritoriului maritim Reluăm um, obiectivele reformei PCP. Ne concentrăm în principal pe regionalizare. De exemplu, um, pescările de crevete în Olanda sau în Germania, alte zone de pescuit pelagice în alte regiuni. În aceste cazuri se pot analiza amenințările pe plan spațial și se poate analiza pericolul uh, dislocării. În ceea ce privește zonele de pescuit de coastă, vă atrag atenția asupra cifrei din dreapta. Vedeți că o mică parte din Germania, într-o mică parte din Germania în care există parcuri eoliene, sunt zone parcuri eoliene fără zone tampon și, în mod normal, în aceste zone nu ar trebui să se practice pescuitul. Apoi, cu verde sunt siturile Natura 2000, nominalizate de Comisia Europeană. Și dacă ne uităm aici, la acest scenariu, avem o pierdere de 50% a oportunităților de pescuit pentru calcan și cambula de Baltica. Trebuie să găsim uh, proceduri standardizate pentru luarea de decizii, ținându-se seama de opiniile științifice și de participarea celor implicați, atât la nivel uh, național cât și la nivel european. Încă nu este clar cum se poate face acest lucru, fie în cadrul ICES, Consiliul Internațional pentru Explorarea Mării, fie în contextul racurilor regionale, adică comitetele consultative regionale, fie în contextul uh, STCF. În mod normal, ar trebui să mergem pe calea conservării și urmăririi obiectivelor de mediu. Este un lucru esențial pentru abordarea de, bazată pe regionalizare în reforma PCP uh, și este foarte important să se includă și cooperarea cu statele membre. S-au inițiat deja mai multe proiecte. Cel mai recent dintre acestea este realizat de Olanda în zone marine protejate. Proiectul se numește FIMPAS și are patru caracteristici este coordonat de Ministerul de Profil Național. Înainte de începerea proiectului, actorii, adică ONG-uri de mediu și organizații de pescari, au, fost, uh, au participat la planificare. A existat și o participare științifică prin uh, intermediul unor, uh, unei consultații din partea ICES și a a existat și cooperare din partea altor state membre. FIMPAS a beneficiat de pe urma experiențelor unor proiecte anterioare, de exemplu AG Wins, e vorba aici de Irlanda, sau EMPAS, realizat în apele germane. În fine, legat de aspecte transfrontaliere, statele membre au abordări foarte diferite când vine vorba de definirea obiectivelor de conservare. De exemplu, pentru zona Doggerbank din Marea Nordului, sunt uh, trei state membre implicate care au definit uh, obiective, un număr diferit de obiective fiecare. Întrebarea este cum se poate asigura coordonarea la acest nivel și cine anume ar putea face acest lucru. Soluția ar fi un instrument PCP sau să se transfere această chestiune la un nivel mai înalt, cum ar fi la OSPAR, însă OSPAR este independent de politicile Uniunii Europene. În concluzie, În prezent, uh, activitățile de pescuit în Uniunea Europeană sunt mm, sub constrângerea mai multor obligații legată de politicile maritime europene, strategii marine, maritime, Natura 2000, aspecte de mediu legate de PCP și există de asemenea convenții internaționale, cum ar fi OSPAR și altele. Având în vedere că politica de pescuit are scopul de a furniza instrumente pentru o abordare ecosistemică, PCP ar putea deveni un pilon central al acestui proces pentru a furniza protocoale standardizate care să vizeze toate aceste proceduri și obiective de mediu. Deocamdată nu știu ce alt instrument politic are un asemenea rol central din punct de vedere al competențelor, cum este politica comună în domeniul pescuitului. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Foc, pentru această prezentare interesantă. E foarte bine că ați spus că niciunul dintre cele 27 de state membre nu au transmis planuri complete. Știți de ce s-a întâmplat acest lucru? Calculul e destul de simplu. Nominalizările s-au făcut până în 2008, iar 2008 plus 6 ne duce în anul 2014, Data până la care procesul trebuie să se încheie. Anumite state membre au făcut nominalizările mai devreme, Germania, de exemplu, trebuie să prezinte planurile de gestionare până în 2012. Atunci e limpede, spune domnul președinte. Doamna Lovin are cuvântul. Mulțumesc foarte mult, mulțumim pentru prezentarea foarte interesantă și mi-a plăcut mult imaginea, imaginea aceea cu cadrele legislative și cu convențiile spre care ar trebui să tindem. E, foarte, e o imagine foarte complicată. Dacă ne gândim la obiectivele, obiectivul de folosire durabilă a resurselor maritime și la protejarea biodiversității în acest mediu. Îmi permit să vă dau un exemplu din Suedia, pentru că nu sunt foarte mulți deputați de față, așa că voi vorbi câteva minute și vă voi descrie procesul din Suedia unde autoritățile naționale proiectează pe bună dreptate, se ocupă de partea de proiectare și stabilesc ce zone ar trebui desemnate ca zone Natura 2000 în uh, spațiul maritim stabilesc tot autoritățile care sunt amenințările principale pentru habitate și concluzia la care au ajuns autoritățile suedeze a fost că principala zonă pe care uh, doresc să o protejeze sunt uh, zonele de, depescuit pelagice. Urmând ca apoi să încerce să rezolve amenințările din aceste, pro, din aceste domenii. Și s-au adresat apoi Consiliului specializat pe probleme de pescuit, întrebându-i pe cei de acolo cum uh, se poate rezolva problema traulelor pelagice și răspunsul uh, primit a fost nu putem face nimic la nivel național. Autoritățile suedeze au încercat toate direcțiile posibile, au mers la Agenția de Mediu din Suedia, adresând aceeași întrebare și primind același răspuns. Dumneavoastră ne-ați dat o listă cu ce anume trebuie să facă fiecare stat de membru pentru a lua anumite măsuri în mediul, uh, legat de mediul marin o listă foarte lungă și înainte ca autoritățile suedeze să poată face ceva, Greenpeace a preluat uh, chestiunea și au uh, aruncat niște bolovani foarte mari în zona respectivă, tocmai pentru a împiedica acest uh, pescuit cu traulere pelagice. Apoi s-a pus întrebarea care ar fi consecința acestor uh, bolovane aruncați în mare și s-a ajuns la concluzia că nu erau decât consecințe pozitive. Așa că autoritățile suedeze au considerat că nu are rost să îi împiedice pe cei de la Greenpeace să arunce bolovanii respectiv în mare au încercat să îi întrebe dacă e vorba de blocuri de ciment sau de piatră naturală și era o piatră naturală, deci nu era chiar niciun pericol pentru otrăvirea peștilor, de pildă. Asta au făcut cei de la Greenpeace. Și așa s-au protejat uh, siturile maritime Natura 2000 în Suedia. Sigur că nu e aceasta soluția ideală. În Germania, de exemplu, știu că proiectul MPAS pe care, despre care ați vorbit, cei implicați în acest proiect au parcurs întreaga listă, au identificat toate elementele cerute de Uniunea Europeană însă nu au propus niciun fel de măsuri. Și mă întrebam dacă aveți comentarii cu privire la acest lucru și dacă ne puteți explica de ce Germania a traversat acest proces greoi și lung, dar fără să ajungă la un rezultat concret, fără să facă nimic. Așa cum spunea domnul președinte, e foarte trist că niciun stat membru nu a întocmit încă planuri de gestiune în domeniul pescuitului pentru aceste zone Natura 2000. În ceea ce privește amenajarea uh, spațiului maritim, aceste elemente nu se regăsesc în uh, planurile de gestionare. Mulțumim! mă îngrijorează faptul că dacă aceste, acest pescuit cu traulere pelagice, uh, dacă acestea pun în pericol recifuri de coral și alte biosisteme, ecosisteme fragile de, la, de pe fundul mării, nu știu dacă să arunci niște bolovani acolo e soluția ideală. Să vedem dacă dorește să comenteze reprezentantul comisiei. Um, it is, uh... Domnul Arsenis, Mulțumesc, domnule președinte. Uneori chiar și blocurile de ciment pot fi de ajutor pentru că opresc practic aceste traulere și creează într-un fel un recif. Deci pot ajuta și la regenerarea recifurilor de corali. Din acest motiv, în, uh, moment, în acest moment, uh, în uh, insulele cicladice, s-a luat decizia să se instaureze o zonă de protecție, o zonă de un fel de rezervație naturală pentru pești. Și se spune că deși nu poți să pescuiești acolo sau nu poți să pescuiești în zonele protejate, în studiile realizate înainte de această propunere s-a descoperit că a crescut uh, practic volumul uh, de pește care poate fi pescuit în jurul acestor zone. Deci uh, pentru pescari este mult mai bine, este un proiect foarte susținut de ei și vreau să vă întreb dacă credeți că și noi vom avea același efect. Deci vom avea o realitate mai bună pentru viața pescarilor prin instaurarea acestor zone protejate Natura 2000. Și aș dori să-mi spuneți care sunt termenele limită pentru țări. Ați spus că Germania a demarat mai rapid uh, și și-a definit mai rapid aceste zone uh, Natura 2000 și trebuie să depună lista până în 2012. Care sunt categoriile de țări? Sunt trei etape în care oamenii pot să-și prezinte planurile pentru zonele protejate? depinde de nominalizarea zonelor. Deci pentru zonele care au fost uh, nominalizate mai devreme, planurile trebuie să fie făcute mai devreme, firește. Deci există această perioadă de șase ani după îmbunătățirea siturilor, dar nu sunt foarte sigur, pentru că nu provin uh, dintr-un dintr domeniu administrativ, ca să știu Există două beneficii din, uh, dacă există beneficii din uh, protejarea acestor zone marine, asta era întrebarea noastră. Știam, știm din experiența Statelor Unite și din experiența altor zone protejate de mari dimensiuni că în împrejurimile acestor um, uh, zone protejate a crescut volumul de pește care poate fi pescuit uh, noi îl numim pește pe lângă coastă, deci acolo se concentrează bancurile de pești și poate cresc și uh, efectele negative asupra mediului într-un anumit loc, dar ceea ce nu știm este modul în care aceste nenumărate zone mici se vor comporta. Deci pentru parcurile eoliene avem zone foarte mici, care sunt mult mai mici decât, spre exemplu, zone care sunt uh, locuite de o populație întreagă. Avem doar o parte a populației aici și deocamdată avem o abordare de tip uh, modular care tratează această problemă. Aceste domenii nu sunt, sau zone nu sunt protejate datorită peștilor, ci datorită restructurărilor sau uh, a facilităților tehnice care trebuie să fie protejate împotriva um, mediului, împotriva unor impacturi fizice, cum ar fi parcurile eoliene. Deci, nu știu, nu pot să vă dau un răspuns direct dacă într-adevăr uh, pescarii vor avea de câștigat. Dar pot să vă spun că din închiderile pe care le-am avut de zone în trecut, uh, acestea nu au fost suficient de mari pentru a se comporta în maniera în care ne-am așteptat noi. Situația ar fi uh, diferită pentru peștii plați. Știm că la Cambula de Baltica situația stă un pic altfel. Există o zonă de producție în uh, zona de coastă a Franței, Germaniei și Olandei, acolo unde uh, producția nu este permisă, este interzisă, dar din punctul meu de vedere nu pot să vă dau un răspuns în ceea ce privește aceste zone foarte mici, pentru că ar fi speculativ. Cred că există și diferențe între zonele mediteranene, acolo unde avem specii diferite. Cu siguranță este o poveste complet diferită. Este vorba de specii uh, specifice anumitor teritorii și Există, spre exemplu, populații migratoare, cum ar fi codul sau uh, heringul și care se deplasează, spre deosebire de alte specii care sunt uh, localizate și rămân acolo și au un uh, habitat restrâns. Deci situația este în mod evident diferită. Și ar trebui să încercăm să găsim măsuri diferite. Domnule Foc, Președintele, domnule Foc, atunci când uh, vorbiți despre aceste zone care trebuie să fie închise pentru proiectele de energie durabilă, dacă scoatem aceste zone din uh, zona de pescuit, uh, zone care sunt destul de mari, există vreo tentativă de a ne folosi de aceste zone restrânse pentru a reîncuraja uh, Uh, pescuitul. Atunci când am fost în vizită în uh, Scoția, se lucra la niște platforme pentru, uh, platforme, pentru parcuri eoliene în largul mării, care să ajută la restabilirea diferitelor ecosisteme. Acest lucru este ceva care se face în acest moment avem uh, multe studii referitoare la recifurile artificiale. Știm că platformele uh, fie ele petroliere sau uh, pentru parcuri eoliene în largul mării atrag spre diverse specii de pește și recrearea bancurilor de pește are loc în aceste zone, pentru că există anumite specii care stau pe fundul mării, spre exemplu, dar pentru a avea o evaluare cantitativă uh, generală, cred că este prematur acum. Există organisme care ne pot ajuta să vedem care sunt suprafețele acoperite, uh, ce tipuri de plancton uh, le trebuie există eh, pentru herring, spre exemplu, există stocurile de, eh, reproducere, există zonele de reproducere și eh, trebuie să ne întrebăm ce înseamnă o zonă mică pentru aceste specii și eu n-aș îndrăzni să dau un răspuns. Doamna Leuven. här. <coughs> Mulțumesc foarte mult. De data asta o să vorbesc în suedeză. Am câteva întrebări pentru comisie. Termenele limită pentru finalizarea acestei rețele Natura 2000. Uh, mie mi se pare că termenele limite au fost deja depășite și mă întreb ce vrea Comisia să facă pentru a se asigura că această rețea va fi realizată și că planurile de gestionare sunt adoptate și implementate așa cum se cuvine. Și mă întreb de asemenea, Comisia va uh, propune o procedură simplificată pentru implementarea acestor planuri de gestionare. Uh, pentru că ele sunt mult prea complicate în acest moment. Niciun stat membru nu a fost în stare să prezinte un asemenea plan. Și o ultimă întrebare. Mă întreb cum putem să ne coordonăm uh, planificarea marină spațială. Deci cum se va rezolva acest lucru la nivel european? Așa cum am auzit din prezentarea de astăzi, în partea sa finală, acesta este un lucru care ar trebui să se întâmple în cadrul viitoarei uh, politici comune de pescuit. Deci acesta este elementul cheie al acestei uh, uh, politici. Avem politica maritimă integrată, protejarea biodiversității, zonele, protejate, zonele maritime protejate și așa mai departe. Deci toate acestea trebuie să facă parte în mod natural din viitoarea PCP. Comisia are vreo observație de făcut? Președintele, îl avem pe domnul Astedio Gonzales uh, și pe domnul Papulias din partea comisiei, așa că o să-i invit uh, să comenteze. Sí, mi colega Papulias quiere completar. Mulțumesc. Uh, și colegul meu dorește să facă un comentariu mai apoi și sigur îi voi da cuvântul cu plăcere, dar în primul rând doream să mă refer la întrebarea de ce statele membre întârzie în prezentarea planurilor lor de gestionare. E o întrebare care cred eu că e, e bine de analizat în acest moment. Acum 10 zile s-a organizat o reuniune la nivel de experți maritim de către DC Envy pentru a examina exact această problemă a întârzierii prezentării planurilor. Cred că concluzia reuniunii a fost că există două obstacole majore um, în calea statelor membre și care le îngreunează completarea acestor planuri. Deci incluziunea, eh, inclusiv planurile de, planurile de pescuit. Primul obstacol uh, îl reprezintă faptul că statele membre poate încearcă să facă prea multe și așteaptă prea mult pentru a dispune de întregul cadru înainte de a prezenta aceste documente. Deci uh, examinează amenințările la adresa pescuitului, dispun de un număr de măsuri pe care ar dori să le implementeze sau le-ar dori implementate în cadrul politicii comune de pescuit, dar în același timp le îngrijorează, le îngrijorează și situația în care un stat vecin care se află într-o situație similară ar putea fi mai riguros și să ia măsuri cu mai mare impact Așadar, statele membre, din păcate, se așteaptă unul, unul pe celălalt. Nu sunt sigure dacă ar trebui să propună aceste măsuri sau să așteaptă, așteptă să vadă dacă nu cumva Comisia vine cu un cadru general, cu niște criterii mai, uh, cu caracter mai unitar. Deci așteaptă să vadă o acțiune la nivel uh, central, uh, la nivelul Bruselului, pentru a vedea ce anume să, să includă în planurile naționale și asta și în legătură cu siturile Natura 2000 care trebuie protejate. Ăsta ar fi primul obstacol. Un al doilea obstacol DG Envy și DG eh, Pescuit au adoptat o propunere a Franței și anume să încerce să uh, adune toate criteriile uh, aplicate în acest moment de statele membre, oameni de știință care examinează situația și politicile aplicate și cred că avem destul material pentru a putea lua o hotărâre la nivel uh, european asupra unei metodologii comune, care sigur ar ajuta statele membre. Spuneam, mă refeream acum la al doilea obstacol aflat în, uh, care îngreunează acțiunea statelor membre. Uh, și cred că deja a fost menționat obstacolul. E vorba de lipsa, de faptul că lipsește un mecanism legislativ care ar putea fi uh, pus în aplicare rapid, în mod rapid și în mod eficient. La sfârșitul anului trecut dispuneam de un mecanism care uh, putea fi implementat rapid, dar nu funcționa foarte bine, din păcate. Consiliul a adoptat un set de măsuri în cadrul recomandărilor privind totalul capturilor uh, permise, dar consilierii juridici nu au fost de acord pentru că sigur că măsurile propuse la Consiliu erau diferite de cele din regulamentul Comisiei, dar uh, din păcate acest mecanism la ora actuală nu mai funcționează. Singurul mecanism de care dispunem la ora actuală Este un este mecanismul de codecizie, dar uh, pentru procedura de codecizie este nevoie de mult timp, nu este prea eficientă, pentru că, de exemplu, astăzi Germania și-ar putea face propria propunere, peste lună Franța și-ar putea face propria propunere și nu putem să prelungim la nesfârșit această procedură. Așadar, discutăm uh, la nivelul DG Envy și DG Pescuit. Uh, încercăm să vedem eventual să stabilim un cadru comun uh, și un mecanism care să ne permită să ne asigurăm că pe viitor avem o mai mare regionalizare a, statelor, a politicilor de pescuit și eventual să delegăm statelor membre anumite responsabilități sau să o facem la un nivel mai ridicat decât până acum. Dar trebuie să punem la punct acest mecanism pentru delegarea puterilor către statele membre și trebuie văzut și din punct de vedere științific acest mecanism. să vedem cum va funcționa. La asta lucrăm în prezent și sperăm să ne bucurăm de succes și să găsim în curând o soluție. În final, mă voi referi la o întrebare care avea legătură cu planificarea spațială maritimă. Doamna Levin a menționat faptul că avem nevoie de un mecanism european comun de las medidas, vamos, de la pesca dentro del de conjunto de la planificación espacial. Eh... Pentru politicile de pescuit și pentru planificarea specială maritimă. Și suntem de acord cu acest lucru. Direcția Generală Mare examinează o astfel de măsură, dar trebuie să avem și o dezbatere ca să vedem Uh, cum ar putea statele membre să, să pună în aplicare acest mecanism comun. Asta este prioritatea numărul 1 în ziua de astăzi pentru o politică maritimă integrată. Vă mulțumesc pentru atenție. Nu știu dacă colegul meu ar dori să mai adauge câteva cuvinte, dar uh, îi dau cuvântul. Da, mulțumesc. Uh, câteva cuvinte din partea Direcției Generală pentru Mediu. Colegul meu s-a referit deja la nucleul problemelor și acțiunilor um, deja reflectate în raportul prezentat nou astăzi. Din partea mea, aș dori să vă asigur că problema extensiei uh, Natura 2000, mai ales uh, zonelor în, pentru zonele în, de larg, este considerat uh, ca o prioritate pentru implementarea directivei noastre pentru conservarea habitatului și a biodiversității, habitatelor și a biodiversității. Și în acest context, Am colectat toate propunerile din partea statelor membre în legătură cu funcționarea Natura 2000, să vedem unde sunt uh, încă lipsuri și să vedem ce a funcționat bine, astfel ca statele membre să-și poată îmbunătăți activitatea de cercetare și să ne facă propuneri corespunzătoare și eficiente pentru protecția speciilor maritime și a habitatelor maritime. În același timp, după ce am uh, organizat uh, un număr de seminarii, ne concentrăm și pe probleme legate de gestionare. Colegul meu s-a referit și la o recentă întâlnire la nivel de experți pe care am organizat-o împreună cu statele membre, cu toți actorii implicați, inclusiv din comunitatea de pescuit și ONG-urile, Eh, de aici au reieșit două aspecte. Unul are de-a face cu un mecanism eficient în cadrul politicii comune de pescuit pentru a pune în aplicare măsuri legate de pescuit și, în al doilea rând, o metodologie armonizată pentru evaluarea impactului în zonele maritime. Iar acum conlucrăm cu serviciul competent pentru a mm, elabora niște linii directoare în acest sens și aș mai adăuga că e foarte clar că informațiile și recomandările privitoare la acest raport ne sunt foarte de ajutor și uh, cu siguranță vom ține cont de ele în activitatea noastră. S-a pus o întrebare în legătură cu calendarul, cu termenele pe care le au la dispoziție statele membre pentru a stabili metode de conservare în conformitate cu directiva pentru habitate Am, s-a menționat această perioadă de șase ani pe care o au la dispoziție statele membre um, în legătură cu lista comunitară. Deci mai apoi statele membre au șase, șase ani la dispoziție pentru a stabili obiective de conservare și pentru a stabili metodele proprii de gestionare, inclusiv la zonelor maritime. Dar există întârzieri în legătură cu stabilirea rețelei Natura 2000 și asta înseamnă că există și o întârziere în identificarea măsurilor necesare de conservare și, în al doilea rând, din acest motiv, Comisia a încurajat activ statele membre să înceapă să se gândească, să facă propuneri în legătură cu activitatea de pescuit, încă de la început, când își vor uh, face propunerile privitoare la siturile Natura 2000, Comisia fără întârziere, deci fără a, a, aștepta uh, expirarea perioadei de șase ani va acționa, deci este o încurajare și sper că va fi percepută exact ca atare. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul președinte. Mulțumim reprezentanților comisiei. Da, dacă cineva mai dorește să ia cuvântul, doamna Levin, nu? Atunci mulțumim foarte mult domnului Foc pentru prezentarea domniei sale și mulțumim uh, membrilor care au participat la dezbatere. Acum, uh, haideți să trecem la punctul numărul 14 de pe ordinea de zi. În 2009, Islanda a declarat o cotă unilaterală de 130.000 de tone pentru pescuitul stocurilor de macro din Atlanticul de Nord, mă rog, din uh, răsăritul Atlanticului de Nord, pe care am menținut-o pentru anul 2010. Și am înțeles că uh, deja majoritatea capturilor au fost Violence. debarcate. În anul, într-o nouă inițiativă și insulele Feroe, în iulie 2010, a fixat o cotă unilaterală de 85.000 de tone, de trei ori uh, cota sa tradițională a unui, mă rog, stat de coastă. Uh, Islanda nu a făcut, nu a semnat acordul statelor de coastă pentru că Macron nu se găsea în apele teritoriale islandeze. E vorba de 2000 de tone care au crescut anul ăsta până la 130.000 de tone. După două runde de consultări ale statelor de coastă în 2010 între Uniunea Europeană, Norvegia, insulele Feroe și Islanda, desfășurate în Ålesund din 15-18 martie și în Londra 28 mai, negocierile uh, au eșuat din cauza cererilor nerealiste de uh, cote din partea Islandei și a insulelor Feroe. Uh, Uniunea se află într-un punct critic în legătură cu gestionarea macroului din uh, Atlanticul de Nord-Est, în vederea absenței un, unui acord de împărțire a cotelor între statele de coastă. Uh, nivelurile actuale de pescuit de mai mult de 900.000 de tone uh, depășesc cu mult cifra indicată de oameni de știință pentru 2010 ca un plafon de siguranță maxim și anume 572.000 de tone. Deci, cu alte cuvinte, ne apropiem de un milion de tone de stocul de macro din Atlanticul de Nord-Est pentru anul 2010, care, ceea ce periclitează uh, viitorul stocurilor, ceea ce este în dezavantajul tuturor. Deci, în vederea îngrijorărilor serioase exprimate de sectorul de pescuit din Uniunea Europeană și de către Parlamentul European, Comisia a reluat recent consultările cu insulele Feroe și Islanda pentru a rezolva această problemă. Eu însumi am, uh, m-am deplasat la Torshavn acum două săptămâni pentru a avea discuții cu autoritățile din insulele Feroe. M-am întâlnit cu ministrul pescuitului, domnul Westergaard, și domnul Niklason, ministrul afacerilor externe. Uh, am avut convorbiri informale și cred că ambii miniștri au acceptat că există uh, îngrijorări legitime în Uniunea Europeană în legătură cu comportamentul de-a dreptul bizar al insulelor Feroe și a Islandei. Stop. At my suggestions, letters... Și la sugestia mea, S-a făcut un schimb de scrisori. Uh, doamna președintă Fraga a trimis scrisori atât uh, autorităților uh, din insule Feroe cât și islandeze pentru că aceștia să participe la întâlnirea din 26-27 octombrie a comisiei noastre. În întâlnirea de astăzi urez bun venit domnului Gerard van Balsford, de la Consiliul Consultativ Regional Pelagic și domnul Ian Gat din partea Asociației uh, Pescarilor Pelagici Scoțieni, uh, care pot, uh, sigur, să facă o prezentare a situației. Există aici și două echipe de, din partea BBC Scoția și STV, deci lanțul de televiziune scoțiene. Iată că publicul uh, este foarte interesat, cel puțin în Scoția, de această problemă. Dar nu numai. Sunt convins că toate, sau majoritatea statelor de coastă sunt interesate de această problemă. Inclusiv uh, multe state membre ale Uniunii Europene. Deci, cu acordul dumneavoastră, aș da în primul rând cuvântul oaspeților noștri. Poate putem începe cu domnul Van Balsford. Vă rog, domnule, aveți cuvântul. Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. După o introducere atât de lungă, nu prea mai vine să-mi fac prezentarea, pentru că deja domnul președinte a spus mare parte din lucrurile de pe slide-urile mele. În primul rând, vă mulțumesc pentru posibilitatea de a mă adresa dumneavoastră și de a vă prezenta punctul de vedere al industriei Uniunii Europene. Eu fac parte din RAC Pelagic, dar acum vă vorbesc în numele industriei de profil. Am dat un titlu uh, prezentării mele și anume gestionarea ma- problemei macroului uh, în haos. Pentru că situația este destul de tristă. Vedeți uh, zona afectată despre care vorbim pe hartă și dacă ne concentrăm mai mult și dăm mai multe detalii, o să vă spun câteva cuvinte despre cum evoluează stocul. Există uh, componenta sudică în Golful Biscaya și există macroul, uh, un stoc de macrou occidental care uh, merge în sus, pe lângă insulele britanice, are o zonă de clozare, de reproducere acolo și apoi revine. Apoi există o componentă în Marea Nordului și zona de hrănire, să-i spunem, atât în sudul Mării Nordului, unde există și macrou uh, vestic. Pe harta aceasta nu apare Islanda. E o simplă coincidență. Însă, în mod normal, zona aceea roșie include și Islanda, deci și în zona Islanda există macro pe timpul verii. Există un plan de management pentru macro de 11 ani, care a fost refăcut complet în 2008. Există acorduri între statele de coastă, semnate de Uniunea Europeană, Norvegia și insulele Faroe, în vigoare de la mijlocul anilor 90. Și toți reprezentanții industriei de profil din Uniunea Europeană, să zicem Anglia, Irlanda, Danemarca, Olanda, Germania și Norvegia, ba chiar și Suedia, reprezentanții tuturor acestor țări au uh, zone de pescuit certificate conform MSC din 2008. Și primim uh, controle anuale din partea MSC. În uh, aceste condiții putem spune că gestionarea stocurilor de macrou s-a, este o reușită. Ă, stocul este destul de mare în prezent. Dacă ne uităm la debarcări, acestea sunt în general stabile și în ultimii ani s-a înregistrat o creștere, tocmai asta e problema acum. Iată mortalitatea în cazul pescuitului. Acum este în jurul nivelului care ar trebui să ajungem în 2015, conform uh, principiilor uh, MSY, randamentul maxim durabil. și stocul se crește ca dimensiune. Este o imagine destul de bună acum. Sunt uh, multe stocuri de pește în Europa care ar, și-ar dori să aibă acest nivel de mortalitate, dar nu toate au ajuns până acolo. Acum, biomasa pentru stocul eclozat. Pentru cei mai recenți uh, ani, vedeți că tendința este una de creștere constantă. Ne aflăm, deci, în zona de undă verde încă o dată, încă un motiv să spunem că gestionarea se face bine. Însă, este aici un însă, avem problema Islandei. Din cauza extinderii stocului, a ajuns, stocul de pește a ajuns și la periferii, adică în Islanda, printre alte zone. Și acum există foarte mult macrou în apele islandeze. Islanda a deschis pur și simplu activitatea de pescuit în apele sale, ceea ce în sine, în sine nu e o problemă, însă a fost o activitate liberă de pescuit până în 2009. Și au stabilit un TAC în funcție de nivelul pescuit în anii anteriori. Noi nu ne-am, restul țărilor din Uniunea Europeană nu s-au bucurat de această lipsa limitelor de captură pentru pescuitul la macrou. Și pe bună dreptate, respectând sfaturile de la uh, ICES. În Islanda însă nu au existat limite impuse în ultimii ani și s-a și înregistrat o creștere foarte abruptă până la cota de 30.000 de tone, iar anul acesta încă nu s-a încheiat sezonul de pescuit, deci rămâne de văzut la ce cifră s-a ajuns anul acesta. Sunt foarte mulți uh, care și-ar dori să aibă aceste niveluri la pescuitul de macro, dar din păcate în alte părți ale Uniunii Europene nu se poate acest lucru. Acum legat de insulele Feroe, acestea au uh, fost uh, semnatare ale uh, acordului pentru statele de coastă până în 2009, au o cotă fixă de aproximativ 4,6% din tacul general. Anul acesta aceasta înseamnă 26.000 de tone. Și insulele Feroe au hotărât să renunțe, să iasă din acordul mm, statelor de coastă pentru că anul acesta suma stabilită, cantitatea stabilită, mm, cu aproximativ 15% mai mare, nu a fost uh, agreată de ceilalți, de ceilalți parteneri. De aceea, insulele Feroe au hotărât să iasă din acest acord și să urmeze calea Islandei în ceea ce privește pescuitul de macro. Cu câteva zile înainte să se ia vacanța la Bruxelles, și-au stabilit uh, cota în mod autonom de 85, o cotă de 85.000 de tone, adică de trei ori mai mult decât cota normală. Apoi, o țară mare în general, dar mică atunci când vine vorba de macro, Rusia. Rusia a stabilit uh, uh, este semnatar a acordului NEAFC și în acest context are o cotă destul de mică la macro. Anul acesta Rusia a crescut această cotă, cred că aproximativ cu 40-50% mai mult decât cota lor obișnuită. Efectul ar putea fi dezastruos pe termen lung. După cum v-am spus mai devreme, mortalitatea este în uh, niveluri acceptabile. în ciuda acestor capturi suplimentare. Uh, stocul crește și gestionarea este, este bună. În 2010 cifrele oficiale pentru tacuri au ajuns la maxim 572.000 de tone, un nivel mai eh, mic decât în 2009. Stocul a crescut, deci, însă specialiștii au eh, sfătuit totuși să se mențină această valoare redusă. Și asta pentru că, deoarece capturile sunt mai mari decât uh, ce prevede comunitatea științifică. Așa cum se întâmplă, de exemplu, în cazul Islandei sau al insulelor Feroe. Tot în 2010 s-a ajuns la situația în care nu mai există acorduri pentru statele de coastă, Așa că Uniunea Europeană și Norvegia au negociat un acord bilateral, care cred că s-a semnat în februarie anul acesta. Uniunea Europeană și Norvegia au luat în serios uh, sfatul ICES și au uh, stabilit în comun cota maximă TAC conform recomandărilor ICES. Conform estimărilor ICES, pentru 2010, captura totală, o valoare estimată, subliniez, va fi de aproximativ 930.000 de tone, cu 60% mai mare decât tacul acceptat de Uniunea Europeană și de Norvegia în urma recomandării ICES. Este, deci, o cifră foarte mare. În 2010 s-a făcut un studiu, s-au dat, s-au obținut rezultatele unui studiu pe trei ani cu privire la producția de icre și uh, apreciindu-se astfel uh, dimensiunea viitoare a stocurilor. Rezultatul acestui studiu arată că stocurile au crescut considerabil de la uh, studiul uh, anterior și până acum, care a fost în 2007. Trebuie să vedem uh, rezultatul final de la ICS, care se va da peste o săptămână, să vedem exact cu cât a crescut stocul de pește, dar cred că e o cifră undeva la 20%. Dacă ne uităm la producția de icre în sine, aceasta apare în acele locuri, în acele zone unde are loc eclozare, unde um, macroul se reproduce. Și vorbim doar despre 0,3% din total în apele Islandei. Iar um, în insulele Feroe e vorba de 0,7% din producția de icre eclozarea sau reproducerea macroului are loc 99% din cazuri în ape europene, adică ale Uniunii Europene. Pe această imagine se vede că zona de reproducere este în mare parte în jurul zonelor uh, insulelor britanice. Vedeți că e puțin și sus, lângă zona verde care reprezintă apele islandeze și foarte puțină zona galbenă, ce reprezintă zona economică exclusivă a insulelor Feroe. Acest lucru dovedește exact ce vă spuneam adineauri, și anume că reproducerea are loc în cea mai mare parte în apele Uniunii Europene. Ca reprezentanța industriei de profil, am fost foarte supărați și anul acesta, și anul trecut, și acum trei ani, de situația din Islanda și din insulele Feroe. Am scris o scrisoare comisarului, sugerând să se ia măsuri împotriva Islandei și a insulelor Feroe. Sigur că, ca reprezentanța industriei, pot să întreb și să ceri orice. Noi am cerut să se pună capăt acordurilor bilaterale cu cele două țări, adică să nu se mai uh, acorde acces pentru 4500 de tone de macro. Probabil că anul acesta au prins 85.000 de tone și mai au uh, voie pe baza acestui uh, acord să mai pescuiască încă 4.500 de tone. Am solicitat în acest sens comisiei să suspende acea parte a acordului. Am solicitat sancțiuni comerciale imediate împotriva insulelor Feroe și Islandei. Am solicitat închiderea porturilor Uniunii Europene și a zonelor economice exclusive pentru toate vasele de pescuit islandeze și din insulele Feroe. Am solicitat uh, uh, înscrierea acestor vase de pescuit pe lista neagră EU și am uh, solicitat o suspendare de către Irlanda a cotei declarate de anul acesta în uh, decursul negocierilor pentru aderare. Am purtat o discuție cu Comisia și răspunsul a fost că, din punct de vedere juridic, lucrurile sunt foarte dificile, dacă nu chiar imposibile de rezolvat și, din câte știm noi, deocamdată Comisia nu a, făcut, nu a întreprins nicio măsură. Închei spunând că nu se poate vorbi de reproducerea la macro în zona EZ în Islanda și Faroe. Capturile de macro din Islanda au avut loc doar pentru că stocul a crescut atât de mult încât a ajuns în uh, apele islandeze și respectiv ale insulelor Feroe. Și sigur că Islanda are dreptul, fiind uh, stat de coastă, să primească o porțiune din TAC. Însă, aici trebuie să ne oprim. Islanda nu ar trebui să primească drept de acces la apele europene. Dacă stocul este foarte mare, mai ales dacă vorbim despre stocul migratorii, stocuri pelagice, atât în cazul macroului cât și în cazul speciei putasu. În următoarea etapă de dezvoltare naturală a stocului, probabil că el va uh, scădea și va părăsi apele islandeze. Odată, dacă dăm Islandei acces la pesc și dacă acordăm cote Islandei de macro, atunci Islanda va continua, după ce macroul dispare din apele sale, să pescuiască macroul în apele europene. Am văzut ce s-a întâmplat în cazul speciei putasu. Uh, Norvegia are o cotă importantă din tacul de putasu și pentru că această specie a dispărut din apele norvegiene, Norvegia continuă să pescuiască această specie în apele vestirlandeze. Solicităm un acord de alocare temporară, temporar. Nu este cazul să facem un acord de alocare permanent pentru că situația stocurilor se schimbă de la an la an. Și pe plan tactic există acum un acord referitor la macro pe 10 ani cu Norvegia. Îi sfătuiesc pe toți cei implicați în negocierea cu Islanda și insulele Feroe să coopereze strâns cu guvernul norvegian. Avem aceleași interese și aceleași probleme. De aceea ar trebui să colaborăm strâns, iar noi, ca reprezentanții industriei, vom uh, colabora strâns cu, cu omologii noștri din Norvegia. Apoi, un punct foarte important, simbolic, este să uh, se interzică um, permisiunea acordată insulelor Feroe de a pescui macrou în apele europene anul acesta. Este foarte greu să explici uh, pescarilor că colegilor din insulele Feroe au pescuit de trei ori mai mult decât ei și mai au voie să pescuiască și mai departe și haideți să nu se repete tragedia Putasu. Indeed, Mr. Van Bosworth. Domnul președinte, mulțumesc foarte mult pentru această prezentare extrem de interesantă. O să-i dau cuvântul Ingei Gard, care este, domnului Ian Gard, care este reprezentant al Asociației de Pescari Scoțieni eh, Pelagici. Îmi cer scuze dacă voi uh, repeta unele din observațiile făcute de colegul meu, domnule președinte. Stocul de macrou este un stoc extrem de important pentru apele europene. Și acest lucru se datorează uh, a doi factori, uh, factorul economic și factorul de gestionare. Uh, din punct de vedere economic, stocul de macro este cel mai valorabil uh, de, pentru economia europeană. Avem 367.000 de tone uh, de macro și în 2009 am avut 1010 euro per tonă ca valoare. Deci folosind aceste cifre ajungem la 370 de milioane de euro, ceea ce înseamnă că în Regatul Unit uh, acest uh, domeniu duce la, 375, uh, la 175 de milioane, uh, Danemarca și Spania 28 de milioane, Irlanda 29 de milioane și așa mai departe. Deci, în total, 14 state membre au pescuit macro. Revenind la, la gestionare, uh, Cred că aceasta este bijuteria coroanei, dacă vreți, nu neapărat uh, în, uh, doar în Europa, ci în tot uh, Atlanticul de Nord-Est. Am avut o gestionare de succes timp de 20 de ani, permițând astfel stocului să se extindă în um, Nord-Est, între insulele Feroe și Islanda, pentru o bucată din vară. Bineînțeles, încălzirea globală este motivul pentru care stocul de macro se mută spre nord-est, dar um, asta a fost uh, presupunerea, dar uh, probele științifice nu există care să susțină acest lucru. Islanda și insulele Feroe au, pretind că au pescuit responsabil, dar uh, realitatea este că le permit pescarilor lor să pescuiască cât pot atunci când stocul se află în apele lor. Avem cum am spus mai devreme, noi avem 367.000 uh, de tone de TAC, dar dacă am pescui la fel ca Islanda și uh, insulele Faroe, am ajunge la un milion de uh, tone. Dar noi suntem oameni responsabili și încercăm să pescuim în mod responsabil pentru a ne asigura că avem uh, un pescuit uh, durabil, astfel încât și generațiile următoare să poată uh, pescui așa cum trebuie și am făcut acest lucru în ultimii ani. Așa cum a spus și colegul meu, cele mai multe stocuri au fost uh, verificate de ICES Uh, ca fiind uh, durabile și uh, bine gestionate. Dar stocurile de macrou sunt în pericol din cauza acțiunilor irresponsabile ale Islandei și insulelor Feroe. Și noi considerăm că însăși viața noastră de pescari în Scoția este pusă în pericol. Pentru că ai nevoie de mai multe elemente aici. Ai nevoie de vase, ai nevoie de pescar buni, ai nevoie de o industrie de servicii pentru întreținerea vaselor și așa mai departe. Și, bineînțeles, este extrem de important să avem și o industrie de procesare foarte sănătoasă în fiecare comunitate de pescuit. Și toate aceste industrii ne asigură că există locuri de muncă pentru uh, locuitorii din comunitatea noastră, dar cel mai important este că dacă nu ai uh, o cotă de pescuit, nu poți să ai o comunitate de pescuit uh, de succes. Multe din comunitățile noastre de pescuit s-au pierdut în uh, Scoția. Poate o să vă amintiți bătălia pe care am dus-o cu Islanda în anii 70, în porturile Aberdeen și așa mai departe. Există anumite porturi care nu au, din care nu a mai rămas nimic din cauza pescuitului irresponsabil. Infrastructura portuar, lipsa de infrastructură portuară nu a fost motivul pentru care aceste porturi uh, au devenit orașe fantomă, ci faptul că s-a pescuit uh, irresponsabil și nu a existat o cotă clară de pescuit. Uh, Comisia de Pescuit a luat în serios această dispută și noi, ca industrie, suntem uh, recunoscători uh, pentru că ați, ați făcut tot posibilul pentru a proteja uh, această resursă valoroasă pentru o industrie care depinde de ea și așteptăm de la Comisie să se asigure că încheiem o înțelegere care să fie în interesul tuturor și care să asigure moștenirea pescarilor noștri. Deci să se asigure că stilul de viață al pescarilor noștri nu va dispărea. Președintele, mulțumesc foarte mult. Ați făcut o observație extrem de importantă că avem un pescuit bine gestionat și cred că acesta este uh, cazul unic pentru că avem uh, o acreditare de randament uh, maxim durabil și faptul că aceste stocuri sunt supraexploatate în apele Uniunii Europene contrastează puternic cu acreditarea noastră pe care o avem. Și Asta afectează viața uh, pescarilor pelagici din uh, Europa de Nord și ei au plătit prețul în ceea ce privește buna conservare. pentru că ei au avut uh, cote strânse, au uh, respectat uh, sfaturile oamenilor de știință an după an și acum vedem că insulele Feroe și Islanda profită de eforturile noastre de conservare ale noastre și ale Norvegiei și pescuiesc în voie. Deci nu mă surprinde absolut deloc că există acest nivel de frustrare și de furie uh, practic, pentru că acum câteva săptămâni ne-am confruntat cu o blocadă uh, spontană a unui trawler uh, pelagic uh, din insulele Feroe care vrea să acosteze în Peterhead cu 100.000 de tone de macrou. Și după mai multe zile, uh, vasul a trebuit să plece cu, uh, aceste, cu această captură care practic a fost irosită și chiar și domnul Amanachi, care a fost citat în ziare, a spus că a înțeles acțiunea spontană a acestor pescari pentru că ei luptă pentru viitorul lor și pentru stilul lor de viață. Și când am vorbit cu miniștrii din insulele Feroe acum câteva săptămâni și săptămâna trecută m-am întâlnit și cu ambasadorul Islandei la UE în Strasbourg, deci miniștrii din uh, insulele Feroe mi-au spus că au uh, acum un stoc imens de uh, pește de cod, dar uh, nu și de cod tânăr. Și asta din cauza că au prea mult uh, macrou în uh, apele proprii. Nu există niciun fel de dovezi științifice care să susțină acest lucru, era doar instinctul miniștrilor respectivi. Și tocmai de aceea este, era necesar uh, să pescuiască puternic macroul pentru a-și salva celelalte stocuri de pește. Și am uh, auzit exact aceeași poveste și de la ambasadorul Islandei, care a spus că în anumite uh, zone din uh, Islanda um, aveau o descreștere puternică a anumitor specii de pești din cauza creșterii altor specii și din cauza creșterii stocului de macrou. Deci, fiecare avea câte o scuză foarte bună, câte un pretext foarte bun pentru faptul că uh, pescuiau în exces uh, stocurile de macro, dar uh, acest lucru nu înseamnă că Islanda și uh, insulele Feroe, care se laudă tot timpul că au uh, o politică de gestionare foarte bună și că respectă acest randament durabil, chiar o și fac. Deci, mie mi se pare că acțiunile lor în acest moment sunt uh, neacceptabile. Înțeleg că trebuie să ajungem la un acord de compromis și înțeleg ce, a spus, ce au spus cei doi invitați. Trebuie să ajungem la un compromis. Nu putem uh, permite ca această situ- situație să continue și anul viitor, dar, pe de altă parte, nu putem să răsplătim practicile proaste. Deci nu putem să spunem pur și simplu uh, insulelor Feroe sau uh, Islandei, da, bine, v-ați uh, mărit uh, cota în mod arbitrar și atunci o să acceptăm acest lucru și o să vă acordăm această alocare de TAC sporit și în anii următori și după aia o să invităm Islanda să semneze acordul statelor de coastă și să acordăm acces în apele noastre. Deci, cred că această situație ar fi complet uh, inacceptabilă. Am senzația că insulele Feroe sunt nu, nu se simt foarte bine în momentul de față când nu mai fac parte din acordul statelor de coastă. E punctul meu personal de vedere și cred că există aici posibilitatea de a uh, încerca să invităm din nou să semneze acest acord uh, pentru că, așa cum s-a arătat în uh, studiul uh, de trei ani privind uh, producția de icre, s-a văzut că este o creștere a stocului și probabilitatea este că săptămâna viitoare ICES va, ne va sfătui să creștem cotele pe anul viitor. Și în cazul acesta, insulele Feroe chiar, chiar și așa, deși au o cotă crescută, vor primi o creștere suplimentară a cotei. Dar să oferim acces în apele noastre Islandei, cred că este de neacceptat. Cred că trebuie să spunem foarte clar acest lucru. Nu putem accepta așa ceva în niciun fel de uh, împrejurări, din toate motivele care au fost expuse de către invitații noștri. De asemenea, până când uh, am discutat uh, la prânz, eu nu știam că acordul spune că ar trebui să acordăm 4600 de tone uh, de macrou în apele noastre către insulele Feroe. Deci eu cred că nu ar trebui să existe niciun fel de îndoială prin faptul că ei și-au stabilit propria cotă arbitrară, noi n-ar trebui sub nicio formă să permitem așa ceva. Uh, I-am spus domnului Van Balsport când mi-a vorbit la prânz că ar fi ca și cum uh, ni s-ar pune pistolul la tâmplă și când uh, hoții fug, uh, fugim și noi după ei și spunem, a, ați uitat să-mi luați și banii din celălalt buzunar. Deci, cum spuneam, este o situație de neacceptat și vrem ca Comisia să spună insulelor feroe, îmi pare rău, dar nu veți primi aceste Uh, tone suplimentare pentru că nu v-ați purtat așa cum trebuie. Este clar că trebuie să ajungem la un compromis și înțelegem că Comisia se află între Ciocan și Nicovală în acest moment. Cred că există o uh, necesitate de a găsi o cale de a izola Islanda dacă ea nu este pregătită să vină la masa negocierilor. Dar acest acorduri trebuie să se facă pe baza uh, percepției că Uniunea Europeană nu încurajează un comportament uh, nepotrivit. Mulțumesc, domnule președinte. Le mulțumesc și invitațiilor pentru prezentările uh, atât de simple și de ușoare care mi-au permis până și mie să înțeleg subiectul. S-a spus absolut tot ce trebuia să fie spus în ceea ce privește ce am dorit noi să se întâmple, deci nu o să mă repet. Dar aș trece la aspectele puțin mai politice. Sunt sigură că mulți dintre colegi s-au săturat de această dinamică constantă. Europenii se poartă frumos, iar restul lumii nu. Noi avem aceste stocuri de pescuit durabile și alții vin și profită. Uh, și acest lucru se tot repetă de ceva vreme și cred că este momentul totuși. Nu știu dacă ar exista un moment mai potrivit decât uh, acesta, deci este momentul ca Comisia să ia măsuri. Am auzit că este posibil, există posibilitatea de a închide porturile pentru uh, vasele islandeze, suspendarea acordurilor bilaterale și așa mai departe. Deci toate acestea sunt posibile măsuri pe care Comisia poate să le ia. Și da, Comisia vrea să aștepte o certitudine juridică și pentru o sentință, atunci nu se va întâmpla nimic. Vom continua să mergem în exact același stil, vom rămâne cu stocurile diminuate și vom fi într-o situație mult mai rea decât acum. Și vreau să vorbesc despre politica comună de pescuit, pentru că deși nu vorbim despre ea în această reuniune, credibilitatea PCP depinde de genul de măsuri pe care Comisia trebuie să le ia. Pentru că dacă Comisia nu e niciodată pregătită să ia măsuri, atunci întreaga uh, politică comună de pescuit își pierde credibilitatea. Și noi acum ne aflăm într-o etapă extrem de importantă, pentru că încercăm să construim o nouă politică și dacă permitem ca aceste lucruri să se întâmple acum, atunci lumea va începe să râde de noi. A doua observație legată de credibilitate și am pus o întrebare Comisiei ieri în cadrul Comisiei ENVI legată oarecum de acest subiect. Doamna comisar a spus că nu vede cum uh, discuțiile de aderare cu Islanda ar putea să, ar putea să includă practic și aceste stocuri de macrou. Uh, dar cred că ideea este de ce nu putem să unim cele două puncte? Și aș vrea să știu din partea Comisiei dacă acest punct este pe ordinea de zi pentru vizita um, în vederea aderării pentru Islanda. Mulțumesc. Și dacă nu, de ce nu? Mulțumesc, doamna eh, eh, Löwen. Mulțumesc. Tragiska situație. Mulțumesc pentru informațiile detaliate în legătură cu o situație absolut uh, tragică și, din păcate, nu e prima dată când uh, vedem că se întâmplă astfel de lucruri. E chiar un exemplu clasic în legătură cu modul în care nu se gestionează corect uh, stocurile de pește din întreaga lume, dar mai ales când e vorba de speciile migratoare, cum e tonul sau peștele spadă ställe och eh, olika nationer. Sipar, de exemplu, că într-un, uh, ei uh, se reproduc într-un loc și apoi ajung la majoritate într-o altă zonă. Și ajungi într-o situație în care un stoc de pește petrece o, o perioadă de timp în într-o zonă și se apoi migrează în altă zonă și este pescuit de un alt stat decât uh, cel în, în ale căruia ape s-a reprodus. Dar până când vor fi pește în ocean, va fi pește în ocean, această problemă va, pe, va persista. Aici trebuie să vedem uh, imaginea de ansamblu dacă ne gândim la reforma politicii comune de pescuit. Trebuie, noi trebuie să consolidăm rolul jucat de organizațiile regionale de pescuit, dar să vedem și cum se gestionează stocurile de pește la nivel uh, internațional, când avem gestionare comună, pentru că inclusiv dacă Islanda ar uh, adera la UE, Uh, insulele Feroe probabil nu, nu vor face și până la urmă nu putem fi, uh, nu toate țările din lume vor deveni membre UE, deci trebuie să ne gândim că nu, va, nu e nici primul, dar nu va fi nici ultimul din asemenea cazuri. Noi trebuie să ne asigurăm că avem un sistem mai bun de sancțiuni care să funcționeze la nivel internațional, dar să avem și mai, uh, instrumente mai bune pentru gestionare. Domnul Stevenson Uh, ne-a prezentat versiunea islandeză a evenimentelor cu macroul care mănâncă alevinii de cod. Dar e doar un exemplu a modului în care noi trebuie să avem abordare legată de ecosistem și trebuie să o luăm mult mai serios. Uh, pentru că islandezii ne-au mai prezentat aceste teorii și în ce privește pescuitul balenelor, spunându-ne că balenele mănâncă uh, uh, stocurile de cod și deci codul este amenințat, așa că trebuie pescuite balenele și alte asemenea ficțiuni. För det första att vi, vi, vi måste på allvar ta... Până la urmă, <laughs> trebuie să privim mult mai serios abordarea legată de ecosistem. Vorbim de oceane, care sunt zone maritime vaste și cred că Uniunea Europeană trebuie să fie foarte fermă în poziția sa în legătură cu consolidarea rolului jucat de organizațiile regionale de pescuit și uh, să consolideze și sistemul uh, internațional de, de, de uh, gestiune a pescuitului. Încă ceva doresc să vă mai spun. Sigur că e posibil ca macroul să se reproducă în apele europene, dar nu e valabil pentru toate speciile. Ce, uh, ce putem spune despre țiparii europeni? Ei uh, se reproduc în Marea Sargaselor, care este la mare distanță de apele de, uh, este la mare distanță de apele europene sau ce se întâmplă cu anghilele. Deci trebuie văzută de la caz la caz. Și în final vreau să spun că ar fi fost bine să avem aici și reprezentanți uh, de resort din uh, Islanda și din insulele Feroe, pentru că nu putem decât să speculăm în legătură cu răspunsurile sau argumentele eventuale oferite de aceștia. Trebuie să discutăm cu ei, să implicăm în discuțiile pentru rezolvarea acestei probleme. Känslan av orättvisa här. Det hade varit bättre och mer Până la urmă, despre ce vorbim aici? Vorbim noi, aici avem versiunea noastră, dar ar fi fost mult mai constructiv ca să participe și partea adversă, audiatul et altera pars. Domnul Stevenson, eu am sugerat, doamne președinte Fraga, să invite și pe ministrii, ministrii pescuitului și de afaceri externe din insulele Feroe și ministrul pescuitului din Islanda. Deci la reuniunea următoare și deja a trimis uh, scrisurile de invitație și am spus asta mai înainte, poate nu erați în sală. Dar sigur n-am avut destul timp la dispoziție pentru a-i invita la reuniunea noastră de astăzi, dar sunt invitați pentru reuniunea din 27 octombrie. Așa încât sigur vom putea să aflăm și versiunea lor. Dar sper că până atunci vor fi evoluat lucrurile pentru că avem și o reuniune importantă în Londra la, pe 12 octombrie la nivel oficial și sper că până atunci vom fi făcut progrese. Dar, oricum, prezența oaspeților uh, menționați de mine va avea, sigur, nu poate să aibă decât plus valoare. Asta, sigur, cu condiția ca ei să accepte invitația. Domnul Cadec, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și invitațiilor noștri care ne-au prezentat foarte clar dosarul, s-a, spus aproape tot ce era de spus. Struan ne explicase și el cum stau lucrurile. Eu cred, la rândul meu, precum colega um, Gerling, că Europa de mulți ani de zile face eforturi pentru continuarea resurselor și va continua să facă acest lucru și foarte bine. Cred că accepta să ni se impună ceva cu forța uh, de către Islanda și Feroe uh, n-ar avea decât uh, să fie prejudiciabil pentru politica europeană. Pe de altă parte, după cum m-a spus doamna Gerling, reamintiți-vă că Islanda este candidată la aderare. Eu deci, nu știu dacă această atitudine o va ajuta În tot cazul, susținerea noastră depinde de atitudinea lor, că dacă vor continua să acționeze astfel, nu știu ce cărți va mai avea de câștigătoare va avea de jucat, pentru ce argumente va avea pentru aderare. Deci noi trebuie să fim fermi, clar, preciși, să le spunem clar că nu putem în niciun caz să acceptăm acest tip de comportament din partea Islandei și a insulelor Feroe este complet inacceptabil. Cât despre macrou care mănâncă alevinii de cod și alte povești de genul acesta? Je veux dire, c'est, c'est, c'est, j'aimerais bien écouter les scientifiques là-dessus, mais ça me parle. Uh, sigur, da, aș <laughs> sunt dispus să aud și părerea oamenilor de știință, dar oricum sunt povești și trebuie să, să termine cu aceste povești. Trebuie să fim foarte fermi, în ce spunem Comisiei și Consiliului și să, să, să solicităm să nu mai accepte asemenea scuze puerile. Thanks for that, uh, Mr. Cadec, Mrs. Rudest. Mulțumesc, doamna Rudest. Yeah. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Uh... Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să avem o abordare mai științifică, să spunem, că facem eforturi pentru a avea un pescuit durabil în Europa și cel puțin încercăm să facem acest lucru, dar nu știu dacă am reușit, pentru că dacă am fi reușit, n-am avea nevoie de noi reforme. Uh, eu cred că sunt depart, suntem departe de a avea un pescuit durabil în Uniunea Europeană. Deci cred că trebuie să vedem și uh, bârna din ochiul nostru și nu doar paia din ochiul altuia. Până la urmă, UE a căzut de acord cu Norvegia că 85% din cota recomandată de oamenii de știință poate fi pescuită, astfel încât 15, uh, în trecut a fost vorba de o cotă de 15% și 4% pentru Feroe și 10% pentru Islanda, dar lucrurile s-au schimbat. Și eu nu spun că s-au schimbat în bine. 85 procent und Dacă ei au capturi de aproximativ 37% și noi 85%. Überfischung angelangt sind. Puteți vedea că am ajuns la o situație în care uh, se face mult pescuit excedentar. Deci trebuie să rezolvăm problema. Cred că putem să o facem la nivel de legislație. Nu cred că protestele ar fi o idee bună. Sigur, aș înțelege dacă se vor închide porturile pentru debarcările islandeze. Dar cred că trebuie să avem o abordare mai științifică la rece. Adevărul este că trebuie să negociem și informațiile de care dispun spun că deja sunt în curs negocierile. Cred că în 17 octombrie, nu știu data precisă, Eh, se va încerca găsirea unei soluții și sper să se și întâmple acest lucru, deoarece Islanda, dacă este cu adevărat interesată să adere la Uniunea Europeană, eh, cred că trebuie să se alinieze la poziția eh, politicii comune de pescuit a Uniunii Europene. Sigur, mai avem multe de făcut înainte de a discuta serios uh, durabilitatea pescuitului în Europa. Poate că Islanda ar putea să ne împărtășească ideile lor în legătură cu o politică durabilă de pescuit. Poate că se pricepe mai bine decât noi, dar oricum, împreună, mai avem multe de învățat și de făcut. Iar eu uh, vă spun că n-aș putea accepta ca un stat care dorește să adere la Uniunea Europeană să nu-i respecte regulile. Nici nu se pune problema. În final, aș dori să adresez o întrebare reprezentantului Comisiei. S-a spus aici despre stocuri din apele Uniunii. Das weiß ich nicht, aber das mich jetzt äh, wirklich mal. Deci, știm, cunoaștem uh, informațiile de bază în legătură cu zonele de reproducere și a, în legătură cu modul de stabilire a cotelor pe baza datei uh, perioadei de reproducere. Însă, haideți să discutăm serios și să susținem Comisia. De- Thanks, Mr. Președintele, mulțumesc. Comentarea dumneavoastră în legătură cu paiul din ochiul altea, <laughs> da, e bine știut că 80... Waters. So we don't have a great 80% din stocurile de pește alb sunt supraexploatate în Europa. Deci, haideți să nu E bine să criticăm și ce facem noi, dar în cazul macroului, repet, e o situație unică. A fost primit o acreditare uh, de uh, pescuit durabil și mi se pare îngrozitor că s-a acordat o astfel de acreditare și uh, un, un, unei situații în care nu are nimic durabil. Poate că invitații noștri ar dori să uh, facă un comentariu înainte de intervenția reprezentantului Comisiei sau doriți mai întâi să auziți ce a de spus reprezentantul Comisiei? Uh, thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. spune domnul Van Basford. Uh, da, uh, mă bucură, m-a bucurat uh, ceea ce am auzit aici. Ideea este că adesea noi ca industrie suntem într-o situație în care trebuie să ne apărăm, să se dă vina pe noi și adesea publicul, de exemplu când privim problema cu tonul roșu, publicul dă vina pe noi. Eu vreau să mă refer acum doar la Uh, I'm not saying that in general... E ușor să dai vina pe alții. Nu spun că în general uh, Islanda sau Feroe își uh, gestionează greșit resursele, nu spun asta. Spun doar că au un comportament oportunist, aceste două țări, și e uh, contrariu intențiilor noastre în industria pelagică din Atlanticul de Nord. Până la urmă, există o astfel de recomandare nu pentru macro, ci și pentru herring. Deci e parte din filozofia noastră. Deci vă rog, uh, nu faceți cum a vorbit uh, doamna Lövin care s-a referit la anghilă și la tonul roșu. Da, poate că sunt probleme, dar noi acum vorbim doar de cazul macroului. La întrebarea doamnei Rodust, în legătură cu alocările, sau care este factorul pe baza căruia se decide alocările, Ei bine, ea își răspunde că în mod normal nu există o baghetă magică. At the and the recruitment... M-am referit la recrutări și la reproducere ca la un exemplu care ne spune că nu ar trebui să permitem vaselor islandeze să intre în apele noastre. Dacă am avea o cotă în comun cu Islanda, inclusiv pescuit în exces și intrările în apele noastre, atunci orice cot ar primi ei vor continua să pescuiască în apele noastre. Și sunt convins că acum câțiva ani nu exista nici urmă de macrou în apele islandeze. Și flota de herring, flota de pescuit de herring din, din din Islanda ar fi, putut, ar fi pescuit macrou în 2006 dacă ar fi existat acesta în apele islandeze, dar nu era cazul în 2006. Acum da, există. Deci aș spune să interzicem accesul. În rest e vorba de pur și simplu metoda normală de a aloca cotele și e vorba de capturile recente. Ăsta este exact motivul pentru care Islanda și insulele Feroe încearcă să-și sporească capturile, pentru că știu că până la urmă, dacă vorbim de alocări, când, e, când vine vorba de uh, alocări, recentele, uh, nivelurile recente de capturi uh, sunt criteriu de bază. Noi încercăm să uh, evităm această situație, dar nu suntem în stare să ne sporim uh, aceste capturi, pentru că nu ne permite programul de pescuit comun. Președintele, da, dacă Islanda va deveni membră UE, cota lor va fi bazată uh, pe cote istorice. Eu mă pot gândi la 130 de, de tone de an, nu se va mai repeta această situație când Islanda va intra în UE. Mulțumesc, domnul Gat, mulțumesc, domnule președinte. Cred că colegul meu a rezumat foarte bine lucrurile. Ca uh, și colegul meu aș dori să mulțumesc uh, parlamentarilor pentru cuvintele lor și ăsta este un semnal puternic din partea comisiei dumneavoastră că vă veți opune uh, comportamentului Island, Islandei și Anselor Feroe pentru că au un uh, comportament irresponsabil, dar în legătură cu stocurile. De ce a fost o poveste de succes în trecut? E o rețetă ușoară. Trebuie să te bazezi pe niște uh, informații științifice foarte bune, să ai un plan de gestionare uh, corespunzător și, sigur, să respecti și să semnezi acordurile de pescuit internaționale. Dacă lipsește unul din aceste elemente, deja sunt probleme. Aș dori așadar să vă mulțumesc în încheiere tuturor celor care au dat cuvântul aici și să subliniez din nou faptul că mm, toate comunitățile noastre de pescuit nu pot supraviețui fără pești. Avem, uh, putem avea cele mai bune infrastructuri și vase și așa mai departe, dar dacă nu mai sunt pești în mare, atunci ce ne facem? Thank you very much. Mulțumesc, spune președintele. Și acum uh, dau cuvântul reprezentanților comisiei. Știu că nu are o sarcină ușoară să transforme toate aceste aspirații în realitate, și negocierile cu statele de coastă și Islanda și Feroe, sigur că sunt dificile, dar vă rog, aveți cuvântul. Thank you, Chair, and, um... Mulțumesc, domnule președinte, bună ziua tuturor. Am ascultat cu mare atenție prezentările foarte bune și intervențiile, uh, intervenția domnului Gheat. Comisia este de acord și vă împărtășește frustrările în ceea ce privește problema cotelor islandeză și respectiv din uh, insulele Feroe. Comisia a repetat acest lucru. Doamna comisar a spus că este inacceptabil nivelul pe care și l-au stabilit singuri, că nu se bazează pe date științifice și nici pe cote istorice de pescuit. Așa cum s-a spus mai devreme în prezentare, acțiunile acestor două țări sunt oportuniste, în sensul că ele au profitat de o creștere a stocului, care a, se datorează tocmai eforturilor uh, Uniunii Europene și Norvegiei pe, în gestionarea comună a stocurilor, eforturi care datează de 10 ani. Acțiunile întreprinse de Islanda și de măsurile întreprinse de Islanda și de Feroe subminează durabilitatea stocurilor și acesta este primul motiv de îngrijorare pentru comisie. Prima grijă a comisiei, durabilitatea stocurilor pentru că sunt niveluri foarte ridicate ale capturilor, de 930.000 de tone am auzit, mult peste nivelul TAC de 567.000 de tone. Este inevitabil, chiar dacă nu se va întâmpla în 2011, este inevitabil totuși ca până la urmă stocurile să scadă și atunci ne vom găsi iarăși în situația tristă care s-a întâmplat uh, cu putasul. în, uh, specie în cazul căreia foarte mulți ani nu a fost niciun fel de acord și atunci când s-a încheiat un acord era deja prea târziu. Acum, recomandarea TAC din partea ICES este considerată uh, se consideră că va fi foarte scăzută pentru anul viitor. La specia putasu. Nu dorim să existe un impact negativ asupra actorului principal și anume Uniunea Europeană. E vorba de o specie care se reproduce și în Golful Vizcaia, și în zone din Spania, și în Marea Nordului, și în, lângă Irlanda, și lângă Regatul Unit. E un, un, o specie comunitară și se reproduce și în alte zone. Uh, Uh, există un nivel scăzut de reproducere în insulele Feroe, dar asta numai pentru că stocul este uh, într-o stare atât de bună, este atât de mare. Sigur că trebuie să ținem seama de modul în care migrează stocurile. Trebuie să ținem seama de faptul că Islanda în ultimii trei ani a pescuit peste 100.000 de tone. Captura lor este de aproximativ 23% din nivelul TAC um, recomandat. Așteptăm date de la ICES spre sfârșitul săptămânii ca să vedem uh, care ar trebui să fie nivelurile pentru 2011. Însă, în principal, acum, Comisia și Uniunea se concentrează pe obținerea unui uh, acord între cele patru state de, coaste, pentru a, de coastă pentru a pune ordine în această problemă. Avem nevoie de o gestionare, un plan de management pe termen lung și un acord comun care să aducă stabilitatea necesară în acest sector. Dorim să obținem un acord, însă vă asigur, și acesta a fost și mesajul din partea Consiliului acest, din săptămâna aceasta, avem nevoie de un acord, dar nu orice fel de acord. Nu vom uh, răsplăti un comportament irresponsabil. De aceea trebuie să fim realiști și responsabili. Însă atitudinea celorlalte părți, cum ar fi Islanda sau insulele Feroe, n-au fost nici responsabile, nici realiste. De unde a venit această cotă de 23%? E procentajul pe care îl obții dacă e captura dintr-un an și o compar cu nivelul tacului respectiv. La fel a procedat și Islanda, la fel au procedat și insulele Feroe. Anul trecut au spus că vor o creștere. O creștere de cât, am spus? De 15% au spus ei. Nu se poate negocia așa. Trebuie să pleci de la o temelie solidă, trebuie să pleci de la niște date științifice. Doamna Rodest a pus o întrebare. Cum se face alocarea? În mod normal, se pleacă de la nivelul capturilor, de la contribuție, contribuția la hrănirea stocurilor și uh, activitățile de mediu. Poate apărea întrebarea cum pot demonstra că am uh, prins mai mult pește în ultimii 10 ani, având în vedere că ești semnatar al unui acord care îți limitează capturile. Dar când apare cazul Islandei, care a scos pur și simplu o, o cifră oarecare din, uh, din aer, de nicăieri, din burtă, atunci nu se mai înțelege. Industria noastră a contribuit uh, mult la creșterea stocurilor în acestei specii. Procesul de consultare a început pe 12 octombrie Deja am purtat discuții cu Islanda și cu insulele Feroe pentru a-i face să înțeleagă cât de uh, serioasă este Uniunea Europeană în ceea ce privește comportamentul lor și cât de important considerăm că este să aducem control și ordine în această problemă. Este important ca cele două țări să ne înțeleagă poziție, dar să înțelegem și noi pe ei. ca protagonist important uh, Norvegia. Vom purta discuții la mai multe nivele cu Norvegia înainte de negocierile din octombrie. Și asta pentru că, în primul rând, avem un acord cu Norvegia cu privire la sacrificiile comune necesare eventual pentru a ajunge la un acord de al statelor de coastă. Uh, dar și mai important există un interes comun ca această problemă a pescuitului să fie rezolvată. aș spune, în fine, că am ajuns în situația în care negocierile sunt extrem de complexe. E greu să se ajungă la un echilibru și probabil că va fi nevoie de mai multe întruniri. Una dintre ele va avea loc exact în săptămâna despre care ați vorbit dumneavoastră, domnule președinte, în care va avea loc uh, dezbaterea aici, la sfârșitul lui octombrie, adică. Cred că negocierea va fi una dificilă. Vom uh, transmite informații comisiei pe parcursul întregului exercițiu. Acum aș avea câteva comentarii cu privire la intervențiile deputaților, membrii acestei comisii puteți sta liniștiți să știți că problema macroului este în prim planul uh, relației dintre Uniunea Europeană și Islanda, din punct de vedere al Comisiei. Observația pe care a făcut-o doamna comisar la Comisia Envi avea sensul că nu considerăm că calendarul de aderare coincide cu calendarul pentru gestionarea macroului aderarea, problema aderării ar putea să treneze, însă problema macroului trebuie rezolvată acum, nu peste câțiva ani. Calendarele sunt deci diferite, însă, în calitate de țară candidată la aderare, Islanda, evident, trebuie să respecte achiul comunitar. Iar acest pescuit la liber din, pe care Islanda îl practică începând din 2007, în niciun caz nu respectă politica comună în domeniul pescuitului. Și tocmai asta e problema. Activitățile de pescuit de până acum. Nu vreau să vorbesc prea mult despre cota actuală a insulelor Feroe. Aș vrea să spun însă că a anula această cotă ar însemna să anulăm uh, acordurile deja în vigoare pentru 2010 la nivel bilateral cu insulele Feroe. Acordul care se referă la mai multe stocuri și de care sunt interesate mai multe state membre. La Consiliu a reieșit clar că nu se va ajunge la unanimitate pe o asemenea problemă, deși s-a discutat, ea s-a discutat în detaliu. Ne concentrăm pe obținerea unui acord, așa cum vă spuneam, însă am spus totodată foarte clar că dacă nu se ajunge la un acord, dacă nivelul de așteptări referitor, referitor la, cota, la cote al insulelor Feroe și al Islandei rămâne nerealist, atunci Uniunea Europeană va lua măsurile necesare înainte de finele anului. Acesta este contextul cu care ne confruntăm, însă în principal dorim să obținem un acord. Mulțumesc! Uh. Mulțumesc foarte mult! A fost o abordare foarte robustă și mă bucur să aud asta. Vă rog să transmiteți uh, mulțumirile noastre și doamnei comisar, pentru că și atitudinea ei față de acest episod a fost exemplară. O ultimă observație, domnule Spencer, pentru că domnul Van Bersworth a comentat în legătură cu insulele Feroe și cu um, speciile de putasu și, de, și cu acordul bilateral între uh, UE și Norvegia în cadrul proceselor bilaterale, Comisia ar trebui să se consulte în întregime cu Parlamentul în aceste privințe. Deci cred că pe viitor, dacă apar asemenea situații cu acorduri uh, bilaterale, vom fi ținuți uh, la curent uh, în conformitate cu tratatul de la Lisabona și în conformitate cu articolul 218 alineatul 6. Deci Trebuie să reamintim Comisiei că mm, lucrurile s-au schimbat. Dar oricum le mulțumesc tuturor celor care au luat parte la această dezbatere care mi s-a părut extrem de utilă și care sper că ne va permite să ajungem la un compromis satisfăcător de care să beneficieze toată lumea. Să trecem deci la următorul punct de pe ordinea de zi, ce anume diverse. Există cineva care dorește să ridice vreun subiect la diverse? Dacă nu, atunci punctul 16, uh, comunicările președintelui privind uh, deciziile coordonatorilor, care a fost transmis deja de către secretariat, către toți uh, deputații. Uh, punctul 17, datele următoarelor reuniuni, 26 octombrie de la 3 la 6 și jumătate la Strasburg. Va fi o reuniune specială la care va fi prezentă și doamna comisar și am înțeles că o parte din uh, sesiune va fi cu ușile închise. Uh, vă mulțumim tuturor pentru participare și uh, vă așteptăm la Strasburg. Mulțumesc!